Die Sitzung wieder, ist wieder eröffnet. Sesiunea se reia. Urmează declarația vicepreședintei Comisiei, a doamnei înalt reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și asta în legătură cu situația din Ucraina. Doamna comisar, aveți cuvântul.